Dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi poate fi considerată adoptată. Aș dori să-i urez uh, bun venit, într-un mod cât se poate de cordial, domnului comisar Günther Oettinger, care ne-a acordat exclusivitate sau în fine întâietate în ceea ce privește uh, propunerea de buget uh, pentru um, pentru 2019. Vă mulțumim, domnule comisar, că ați venit în fața Parlamentului înainte să mergeți în fața presei. Aș dori să vă spun că în urma deciziei coordonatorilor din 16 mai, schimbul de uh, opinii de astăzi cu domnul comisar Oettinger va fi interactiv și se va uh, baza pe sistemul ping-pong. Uh, vorbim uh, în Comisia de Bugete, în jargonul de buget, despre uh, metoda ping-pong și metoda yo-yo. Um, va, exist, va fi o întrebare din partea unui deputat, iar apoi răspunsul domnului comisar va veni imediat. Deputatul care va adresa întrebarea va putea adresa uh, una sau mai multe întrebări, însă, după aceea, însă va trebui să respecte timpul de intervenție uh, alocat inițial. Deci dacă va petrece prea mult timp adresând întrebarea, nu va mai avea timp să asculte răspunsul domnului comisar. Drept urmare, vă invit, dragi colegi, să fiți cât se poate de conciși atunci când veți adopta, când veți adresa întrebările dumneavoastră pentru a-i da oportunitatea domnului uh, comisar de a răspunde și pentru a adresa o nouă întrebare eventual. negocierile acestui buget uh, se vor derula în paralel cu cele pentru cadrul financiar multianual. Perioada ce urmează va fi una de negocieri dificile, intense și sperăm să putem respecta un element crucial um, în uh, aceste negocieri, și anume încrederea reciprocă. Să mă iertați, domnule comisar, dacă revin din nou asupra două elemente care au pus sub semnul întrebării această încredere. Inițiativa pentru ocupare pentru tineri și facilitatea pentru refugiați în Turcia. Facilitatea uh, pentru refugiați în Turcia va fi probabil numită, uh, menționată în intervenția dumneavoastră. În ceea ce privește garanția pentru tineri, uh, obținusem în, concili în conciliere 116 de milioane în plus pe baza unui compromis global difuzat de comisie. Însă la începutul uh, acestui an comisia a publicat un program financiar care prevede aceeași sumă, dar pentru 2020. Programarea financiară este într-adevăr indicativă, însă în calitate de uh, om politic experimentat, domnule comisar, știți foarte bine că uh, acest argument nu nu prea va ține în fața rezultatelor concilierii. Îmi permit, deci, să insist asupra necesității acestei încrederi. În ceea ce privește facilitatea pentru Turcia, respectiv facilitatea pentru uh, primirea refugiaților sirieni în Turcia, pentru care veți propune un buget rectificativ astăzi, de doi ani Parlamentul uh, avertizează că nu a agreat foarte mult modul în care a fost creată această facilitate și modul în care s-au luat deciziile pentru finanțare. Avem senzația, domnule comisar, că începeți prin a cădea de acord cu Consiliul și apoi veniți în fața Parlamentului cu un proiect de buget rectificativ pe care noi apoi uh, să-l aprobăm. Am, uh, mi s-ar părea uh, mai uh, potrivit ca uh, dumneavoastră să faceți propunerea și apoi atât Consiliul cât și Parlamentul să se exprime. Ați propus un buget rectificativ, noi, a existat un model uh, pe, prin care spuneam că pentru 3 miliarde de facilitate, un miliard venea din uh, bugetul european și două din partea statelor membre. Domnule comisar, uneori uh, deputații europeni sunt acuzați că ar fi uh, irealiști sau nu foarte rezonabili. Om fi având noi defecte, însă suntem reprezentanți aleși în urma sufragiului universal, care exprimă și diversitatea. Tocmai de aceea avem nevoie de această uh, încredere absolută, atât pentru bugetul 2019, cât și pentru bugetul rectificativ numărul 3 din 2018 și, bineînțeles, pentru cadrul financiar multianual 2021-2027. Sperăm că această încredere va uh, exista noi vom face tot ce va fi necesar pentru asta. Veniți în momentul de față să ne prezentați acest proiect de buget. Este un uh, moment încărcat de emoții. Este ultimul pe care îl prezentați în acest mandat și ultimul în prezența colegilor britanici. Vă dau acum cuvântul și uh, iau notă de faptul că trebuie să ne părăsiți la 12.45. Am să vă rog, deci, ca intervenția dumneavoastră inițială să uh, nu depășească 15 minute. Apoi, raportorul nostru general uh, va avea 7 minute, uh, iar raportorii din umbră, uh, raportorul uh, uh, Vioti, iar apoi raportorii din umbră vor avea 4 minute. Și apoi um, timpul alocat pentru întrebări și răspuns va depinde de uh, cât timp ne mai rămâne. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimate domnule Artui, stimați raportori, doamnelor și domnilor, eurodeputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație. În urmă cu câteva minute, Colegiul Comisarilor a discutat și adoptat proiectul de buget pentru anul 2019 și am ocazia să vi-l prezint ca prim partener al dumneavoastră pentru buget. Am o prezentare în 11 slide-uri și ea se va derula în paralel cu intervenția mea. Avem în față rezultatul unei analize exhaustive întreprinse de către Comisie. Fixăm anumite priorități bugetare în acest exercițiu. Proiectul de buget este în baza cadrului existent. Și asta în ciuda uh, părăsirii previzionate pentru aregatului Unit, am prevăzut uh, un exercițiu bugetar cu o perioadă de tranziție și cu garanția că Regatul Unit va putea participa în continuare la acest program. În ghilimele fiind spus, avem un buget normal pentru UE28. Și așa este, domnule președinte, este ultimul pe care îl va hotărâ acest Parlament, dar nu este ultimul pentru comisia aceasta, fiindcă în exact un an de zile și cu câteva zile înainte de alegeri sau poate după, vom uh, prezenta cadrul bugetar pentru 2020, în speranța că, împreună cu viitorul Parlament, înainte de sfârșitul mandatului nostru, cândva la sfârșitul octombrie 2019, să putem să adoptăm acel proiect. Facem următoarea propunere. La angajamente, suma este de 156,6 miliarde de euro să acceptați, vă rog, această sumă. Ar fi o majorare față de uh, anul 2018 cu 3,1%. Avem o marjă de 1,1 miliarde de euro ca propunere pentru priorități ale Parlamentului și ale Consiliului și pentru evoluțiile ulterioare, lucruri uh, greu de prezis la ora actuală. Sunt apoi și tensiunile geopolitice care trebuie avute în vedere, plus investițiile strategice necesare și pentru a avea capacitatea de reacție, în ultimii ani am mizat pe instrumentele de flexibilizare și le-am chiar utilizat exhaustiv. Iar pentru anul viitor se propun 2,3 miliarde de euro în acest sens. Prin urmare, mijloacele pentru angajamente ajung uh, la, pe cu 1,2 miliarde peste uh, plafonul superior. La plăți, propunem o sumă de 148,7 miliarde de euro, o majorare față de anul în curs de 2,7%. Și aici avem o marjă considerabilă, și anume 19,3 miliarde de euro, până la plafonul maxim din 2019 pentru plăți. Această marjă mare de manevră se referă la uh, transferurile neexecutate în ultimii ani. Și apoi, flexibilitatea totală uh, există și ea. În timpul trialogului în primăvară a rezultat foarte clar că Parlamentul și Consilia, Consiliul mă scuzați, vor să țină cont de prioritățile uh, pentru următorii ani și aici eh, facem front comun. Noi numim eh, aici două elemente care trebuie să ne preocupe, dincolo de proiectele care se desfășoară pe parcursul a mai mulți ani. E vorba de subiecte care vor fi din ce în ce mai importante. Mai întâi este vorba de consolidarea economiei și a pieței noastre și consolidarea rezistenței Uniunii Europene propune majorări considerabile pentru anumite programe cheie. E vorba de programe care pot uh, duce la creșterea economică, la îmbunătățirea situației ocupării, mai ales ocuparea tinerei generații. Apoi plasăm uh, noi accente pe migrație și securitate. Mizăm pe principiul solidarității. Din acest punct de vedere, trebuie privită migrația și trebuie să vedem ce se întâmplă la frontierele externe ale Uniunii Europene. Trebuie să acționăm uh, inclusiv la nivel bugetar, să dotăm uh, frontierele externe așa cum trebuie. Iar în ceea ce vește ce se întâmplă în afara Uniunii Europene, trebuie să vedem uh, cum abordăm cauzele migrației și să ajutăm la stabilitatea, stabilizarea politică. acest proiect este în conformitate cu normele de eficiență bugetară și de plus valoare comunitară. Rubrica 1A. Și este vorba aici despre slide-ul 4. La 1A sunt investițiile cele mai importante în ceea ce privește creșterea economică și promovarea locurilor de muncă. E vorba de 22,9 miliarde de euro, cu o majorare față de 2018 de 3,9%, totuși. Sunt majorări importante prevăzute uh, pentru programe deosebit de importante pentru planificarea pe termen lung. O, aici e vorba de Orizont 2020, de exemplu. Vrem să avem 10,4 uh, miliarde în plus. Deci mai bine de 8% e creșterea. Facilitatea Connecting Europe, aici ne dorim 1 miliard în plus și anume în total 3,8 miliarde de euro, o creștere cu 36%. La inovare, ca să avem în Europa capacități sporite și să putem prelucra multe date, vrem să creăm un joint undertaking, o întreprindere comună pentru uh, um, experții în acest domeniu și am prevăzut o sumă de 194 milioane de euro în următorul an. Acestea sunt uh, doar sume de pornire, pentru că în ceea ce privește computing de high performance, de înaltă performanță, e vorba de miliarde dacă vrem să fim competitivi. Acestea sunt doar primele sume care trebuie prevăzute în viitorul cadru bugetar. Să ne gândim la Digital Europe, unde e vorba de o sumă de 9 miliarde de euro pentru întreaga perioadă. În următorii ani, tocmai aici vrem să intervenim și vrem să achiziționăm supercomputere. Dar, evident, pentru asta e nevoie de finanțare. Și apoi, e important și subiectul apărării. Apare din ce în ce mai mult uh, pe ordinea de zi și chiar ieri seară a avut loc o, de, o negociere între Parlament și Consiliu E vorba de noua propunere pentru un program european cu privire la evoluția industrială în sectorul apărării. Prevedem o sumă de 245 milioane de euro. Adăugăm aici și alte 25 de milioane pentru activitățile pregătitoare. Astfel respectăm și compromisul care s-a obținut ieri seară. Tineretul este în centrul preocupărilor noastre bugetare, iar la Erasmus Plus avem mai bine de 10,4% majorare, e vorba de 2,6 miliarde de euro, iarăși un pas în direcția cea bună, un pas care consolidează și cadrul financiar multianual. Pentru Corpul European de Solidaritate care a rezultat în unei propuneri de anul trecut și care se află acum la ultimele negocieri între Parlament și Consiliu, prevedem mijloace majorate, e vorba de 100 de miliarde de euro. Astfel, vom crea o bază credibilă pentru mulți tineri, mii de tineri, care pot participa la acest minunat proiect și care își doresc asta. Sper să se adopte în curând temeiul juridic pentru acest program între Parlament și Consiliu, în așa fel încât, din punct de vedere juridic și financiar, să fie totul implementabil. Cu privire la tineret, iarăși, e o tranșă adițională de 233 milioane de euro pentru programul de ocupare a tinerilor. E vorba de finanțarea prin rubrica 1B Trebuie privit totul în contextul creșterii economice din Uniunea Europeană. În rândul tinerilor, șomajul este în continuare mare. Comparativ însă cu 2013, când aveam 24% șomaj în rândul tineretului, acum avem doar 15,6%, o scădere considerabilă. Dar, din păcate, E o problemă cu utilizarea, implementarea mijloacelor financiare, mai ales în anumite state membre unde nevoia este cea mai mare. Acolo se întâmplă în continuare prea puțin la capitolul implementare. Sunt state membre care în continuare nu folosesc exhaustiv mijloacele care le sunt puse la dispoziție și de care oricum ar avea nevoie în acest sens. În urmă cu câteva săptămâni, Comisia a făcut o propunere cu privire la o autoritate de supraveghere a muncii în plan european, în așa fel încât să putem promova ocuparea. Și pentru finanțarea acestei autorități am prevăzut 11 milioane de euro în următorul exercițiu bugetar. A trec acum la pagina 5, rubrica 1B. E o rubrică parțială care cuprinde investițiile pentru promovarea ocupării și economiei, dar aici accentul este pus pe rolul statelor membre. E vorba de implementarea unor noi generații de programe, însă lucrurile aici au început cu întârziere. S-a discutat în repetate rânduri despre asta în instituția dumneavoastră. La sfârșitul anului trecut, ritmul plăților a luat amploare. Asta s-a întâmplat din uh, variate motive, dar oricum a fost o evoluție îmbucurătoare. Și uh, ne-a dat speranțe Asta înseamnă că lucrurile nu trebuie neapărat să se repete data viitoare. Ce a mers prost nu trebuie să se repete. La sfârșitul anului trecut am atins uh, viteza optimă și sper că în acest an ea să poată continua sau chiar să uh, creștem ritmul. Mergem mână în mână cu statele membre, este în interesul lor să nu slăbească ritmul. Și oricum lucrurile merg acum în direcția potrivită. La plăți avem un buget ambițios și sper să nu trebuiască să facem reduceri bugetare anul acesta. Vedeți un pic uh, în prezentarea mea care este evoluția și vedeți cum lucrurile merg uh, pe un ritm stabil la capitolul plăți și sperăm să, să continue astfel. Suma la, prevăzută la plăți se referă la 47 miliarde de euro, o ușoară creștere de 1,1% față de ultimul an. e oarecum o creștere modestă. Ea este rezultatul unei nevoi scăzute de finanțare pentru programele proprii, cu o creștere pentru noile programe, care acum merg în sus. Vechile programe trebuie să expire în anul 2019. Este așadar ultimul an în care se vor face plăți pentru perioada 2007-2013. Pentru resturile de plată prevedem 3 miliarde de euro. Și apoi ne uităm la noile programe. Aici creșterea este de 7,3% comparativ cu 2018. Ne așteptăm ca aceste mijloace financiare să fie epuizate, să existe cerere pentru ele. Trecem acum la rubrica 2. Este vorba aici de agricultură, programele din agricultură. Comparativ cu coeziune, aici lucrurile sunt uh, mai stabile, deloc volatile și propunem per total o creștere de 1,2%, 60 miliarde de euro, dar mijloacele pentru climă și mediu în cadrul programului LIFE au fost majorate considerabil cu mai bine de 8%. Eu zic că este o evoluție bună. Ne arată că protecția mediului și a climei sunt lucruri foarte importante și că anul viitor uh, vor fi tratate ca atare. De la începutul acestei perioade bugetare 2014-2020, urmărim ideea de a avea 20% pentru măsurile de climă. Chiar în urmă cu câteva săptămâni a existat o audiere în această instituție pe acest subiect. Avem deci plus 8% și cred că per total vom reuși să ne apropiem simțitor de obiectivul general de 20%. Pentru următorul exercițiu bugetar, Comisia s-a referit de fapt, v-a propus, mă scuzați, chiar 25% uh, la programele proprii și veți vedea cum se concretizează lucrurile în zilele ce vor urma. Apoi, suntem la pagina 7. Pentru 2019, eforturile din ultimii ani cu privire la uh, migrație vor lua amploare. Vrem să îmbunătățim gestiona, gestiunea frontierelor externe. La rubrica 3 avem uh, securitate și cetățenie UE. Avem 2,3 uh, miliarde de euro deocamdată. Cu acest proiect de buget vom uh, reuși să implementăm propunerile Comisiei. E vorba de 460 milioane de euro pentru reformarea regulamentului de la Dublin, de exemplu apoi 175 milioane de euro pentru ajutorarea Greciei în ceea ce privește procedurile de azil, migrația și fondurile de integrare. Instrumentul de ajutor rapid a fost uh, eliminat și apoi 116 milioane de euro pentru protecția în caz de catastrofă și pentru oferirea de ajutor Uh, prin mecanismul RESC-EU. Deci am prevăzut totul în proiectul de buget pentru 2019. La rubrica 3 avem o sumă totală care depășește plafonul maxim. E vorba de 927,5 milioane euro Putem finanța asta doar cu ajutorul instrumentului de flexibilitate. Și acum sunt la pagina 8. Măsurile în afara frontierelor UE. Rubrica 4, mai, ales, mai precis. Sunt cheltuieli legate de migrație și a fost nevoie de o majorare a rubricii cu 13,1%. Ca sumă e vorba de 1,3 miliarde de euro comparativ cu 2018. E nevoie de mai multe investiții. Avem facilitatea pentru refugiați și ea capătă importanță. Tranșa 1 este uh, acoperită de angajamente complet și e vorba și de plăți care, merg, care cresc de la 2 miliarde la 3 miliarde. Și, domnule președinte, încă nu există un acord cu Consiliul. Vă mai spun un lucru. La fiecare reuniune eu mă străduiesc să dau curs doleanțelor dumneavoastră. Sunt mereu la Consiliu. Mă invită cei de acolo săptămânal. Dacă o faceți dumneavoastră, vin. Vin zilnic dacă vreți. Sunt dispus să lucrez zi și noapte pentru a avea încredere reciprocă. Să știți că am anduranță și sunt dispus să vin și în august dacă e nevoie, oriunde. Și dacă cei de la Coreper ne fac o propunere, atunci uh, direct, directorii mei generali, uh, eu și domnul Han, mergem acolo. Dacă există acolo progrese, discutăm despre ele. Și dacă mă invitați săptămânal, după cum v-am spus, de pe partea mea chiar și cu o zi înainte de Coreper, atunci vin mai des la dumneavoastră. Nu e nicio problemă, nu este o chestiune de priorități, este o chestiune de ordinea reuniunilor și de cât de des vă uh, reuniți dumneavoastră. Dumneavoastră hotărâți. Totul depinde de calendarul dumneavoastră. Și la Coreper am făcut o propunere și pentru a doua tranșă. Iarăși am propus 3 miliarde de euro și um, să știți că acest uh, demers este unul deosebit de urgent, pentru că sunt 8.000 de profesori care ne întreabă, de exemplu, dacă primesc contract pentru uh, anul școlar ce începe după vacanța de vară. E vorba de 1,2 milioane refugiați care să poată fi finanțați în conformitate cu respectarea demnității umane. E vorba de vreo 3.000 de elevi. Dacă ei nu sunt școlarizați, atunci ce vor face părinții? Vor avea tendința de a uh, scăpa, de a o lua pe calea Europei. Copii, copiii, aceștia sunt foarte importanți. Și dacă oferim siguranță din toate punctele de vedere, inclusiv la nivel educațional, atunci tentația de a părăsi uh, locația este mult mai mică este cerere pentru acești profesori și se dorește o informație concretă, dacă primesc sau nu contract pentru un an de școală. Deci propunem un miliard din uh, cadrul bugetar european cu 2 miliarde bani proaspeți. At brusc zurück. Din păcate, Consiliul a respins uh, această propunere. Uh, pe, în, într-un termen foarte scurt, um, câteva state membre pe care le cunoașteți, um, state membre în care sunt circumscripțiile dumneavoastră, um, au luat această decizie. Ministrii de finanțe care sunt uh, succesorii dumneavoastră, ei vor ca totul să fie uh, plătit din bugetul european. Am considerat că asta nu este acceptabil, nici dumneavoastră nu ați accepta asta, dar nu există însă o propune, încă o propunere a Consiliului. Noi am fost un, un fel de um, entitate intermediară și am reușit uh, ca totuși Consiliul să prevadă un miliard bani proaspeți și noi să trebuiască numai, între ghilimele, să plătim uh, 2 uh, miliarde din uh, bugetul european. Însă, Consiliul continuă să se uh, implice în uh, uh, toate operațiunile și dorește realocări. Ar fi o, o pro, propunere uh, care ar putea să se bucure de acordul uh, Consiliului, dar Italia încă nu este, nu s-a hotărât, nu s-a exprimat. Italia este o țară uh, care este, după cum ați citit în știri, într-o situație dificilă, cu un uh, guvern care trebuie să predea ștafeta și uh, pro, poate în curând un nou uh, guvern, dar nu va fi unanimitate în Consiliu până când Italia nu va fi spus uh, da. Deci avem o propunere care ar putea fi acceptată de Consiliu și care apoi uh, va fi uh, negociată cu Parlamentul. Eu sper numai că acești copii și părinții lor nu vor mai trebui să aștepte încă săptămâni întregi. Um, subiectul este important, uh, preocupările dumneavoastră sunt cât se poate de importante, însă în centrul atenției ar trebui să fie copiii Uh, și tocmai de aceea uh, cel târziu la mijlocul lunii iunie ar trebui să ajungem la un acord uh, în ceea ce privește aceste fonduri. Noi am propune 1,45 miliarde în proiectul de buget pentru 2019 și mă bucur să vă spun că 1,5 miliarde este prevăzut în bugetul pentru 2019 și uh, cu aceste măsuri Comisia ar putea să, să acopere angajamentele și plățile uh, necesare pentru următorul an. Din punctul nostru de vedere, facilitatea este un instrument Um, eficient uh, și eficace, uh, fie, chiar dacă este criticat. Banii merg direct la beneficiari, uh, fără să treacă pe la Ankara și fără să fie supuse voinței președintelui turc. 560 de milioane de euro um, au fost uh, alocați uh, pentru a respecta angajamentele de la conferința uh, donatorilor pentru Siria și încă 100 de milioane de euro au fost alocați pentru ruta uh, Mediteranei, precum și o sumă pentru Balcanul de uh, Vest. Trec la pagina 9. Uh, programele ce vă sunt prezentate împreună cu propunerea de buget avem 60 de astfel de sumare de program, rezumate de program. Se oferă informații echilibrate privind rezultatele evaluărilor de la mijlocul perioadei. Eu cred că sunt informații foarte bune care merită citite. Pentru a oferi o imagine de ansamblu rapidă am uh, făcut, deci, uh, scurte uh, fișe de rezumat pentru toate programele. Slide-ul 10. Costurile administrative. Înainte de a încheia, vreau să vă spun că sunt recunoscător că um, cu bugetul 2019 toate instituțiile și-au atins angajamentul de reducere a personalului cu 5% asta și în uh, pregătirea următorului CFM este un semn de capacitate de a acționa și de um, credibilitate. Mulțumesc Parlamentului pentru asta. Toate cheltuielile care nu se referă la salarii și la pensii, dorim să le înghețăm. Stabilim deci un plafon pentru toate cheltuielile, menținerea clădirii, uh, mentenanța clădirilor, achiziții și așa mai departe. Creștem cheltuielile pentru personal cu 3%. Însă, vă atrag atenția asupra faptului că pentru creșterile salariale sunt prevăzuți mai 2,5%, pentru pensii o creștere de 6,2%. Doamnelor și domnilor, în curând va trebui să discutăm cum facem să gestionăm uh, fondurile uh, salariale și de pensii care sunt în continuă creștere. Cu 6,2% în plus pentru pensii nu am uh, atins, nu am ajuns la capăt. Va trebui să, creș- să creștem 8%, 10%, când va ajunge la 12-14%. În anumite state membre se va pune întrebarea Uh, de a compensa creșterile de pensii prin uh, scăderi salariale și ar fi nedrept din punct de vedere generațional. În ceea ce privește crearea unui fond de am, am purtat uh, și sunt dispus să port discuții informale cu dumneavoastră în ceea ce privește fondul de pensii. Pagina 11. Imaginea de ansamblu bugetul, proiectul de buget 2019, atât la angajamente cât și la plăți, prevede creșteri moderate. Cu aceste creșteri moderate încercăm să promovăm investițiile în creștere și ocupare, să consolidăm securitatea în interiorul și în exteriorul frontierelor noastre și să sprijinim țările și comunitățile care primesc refugiați. Dorim să folosim în mod extensiv flexibilitatea și Pot să vă spun că în ultimii uh, doi ani au, a fost prevăzută o marjă um, de flexibilitate pentru situații neprevăzute. Pe 2 mai uh, v-am, prezentat propunerile pentru CFM. În următoarele 3 săptămâni vă vom uh, prezenta uh, propunerile sectoriale, Uh, propunerile de pune în aplicare, dar să nu uităm că și bugetul 2019 este important. Rugămintea mea este să uh, avem un calendar în vedere până în 18 noiembrie. Cred că trebuie să putem ajunge la un acord, uh, chiar dacă urmează campania electorală. Mulțumesc! Merci, monsieur le commissaire. Nous avons bien... Mulțumesc, domnule comisar. Am auzit observațiile dumneavoastră și suntem gata să creștem numărul acestor întruniri. Dar vezi, dacă negociați cu Consiliul și ajungeți la un acord, noi am vrea să putem să discutăm mai des cu Consiliul pentru a-i prezenta propriile noastre preocupări și așteptări. Dar timpul ne presează, avem șapte minute pentru domnul Vioti, întrebări-răspunsuri și patru minute pentru Paul Rubich pe celelalte secțiuni. Raportări din umbră, patru minute fiecare. Avem un total de 35 de minute și apoi domnul Mureșan pentru proiectul de buget. Cam 40 de minute ar fi totalul. o să vă rog să vă încadrați în timp. Domnule Vioti, șapte minute pentru intervenția noastră și răspunsul domnului comisar. Deci dacă vreți un răspuns, încercați să nu folosiți toate cele șapte minute. Mulțumesc foarte mult. Doresc să-i mulțumesc și eu domnului comisar pentru că, iată, a venit să ne prezinte bugetul. E un semn de respect și pentru acest lucru cred că trebuie să-i mulțumim. Domnule comisar, spuneați că sunteți foarte harnic, dar nu ne subestimați nici pe noi. Și noi punem osul și suntem gata să creștem numărul întrunirilor oficiale și neoficiale, dacă dumneavoastră sunteți dispus să o faceți. În această dimineață, după cum a spus și domnul președinte, trebuie să luăm notă de ce ați spus în observațiile noastre și vom analiza, sigur, aceste propuneri în săptămânile ce vin. Am câteva întrebări și comentarii în această fază. În primul rând, E vorba de o chestiune de care v-ați ocupat pe larg noastră și președintele nostru, instrumentul pentru Turcia. Cum intenționați să utilizați acest instrument pentru a-i sprijini pe refugiați în bugetul pe anul următor? Ne, ne puteți da detalii suplimentare? Și pe lângă spusele domnului președinte, ați putea să ne explicați de ce, în ciuda întâlnirilor mai dese cu Consiliul, încă nu avem un buget rectificativ, un proiect de buget rectificativ prezentat pe, pentru această temă Turciei a Comisiei Bugete. Și câteva comentarii generale acum. Sigur, așteptăm cu toții să vedem în detaliu exact situația cu proiectul de buget. Parlamentul European a votat o serie de linii directoare în luna martie și aceste linii directoare se axează în principal pe tineret și pe programele pentru tineret, inițiativa pentru tineret și, sigur, Erasmus+. Plus. Ați prezentat un program care prevede ceva creșteri însă comisia noastră consideră că e nevoie de eforturi suplimentare. Marjele disponibile înseamnă că ar trebui să facem un efort suplimentar pentru a spori fondurile aici. În linia noastră, directoare ne-am referit la Erasmus Plus, și acesta va fi extins considerabil în materie de uh, participare. Și un comentariu de natură politică, sper că o să apucați să răspundeți. E un comentariu care se referă la relația cu Consiliul. Odată ce intrăm în fază de conciliere, lucrurile se complică. Noastră ne-ați prezentat un proiect de buget astăzi, care, sigur, poate fi îmbunătățit, dar care prevede o serie de creșteri pentru care vă mulțumim în materie de angajamente și plăți. Și atunci întrebarea mea e următoarea. Care e senzația dumneavoastră? Cum anticipați? Cum credeți că vom reuși să încheiem negocierile cu Consiliul, uitându-ne la obiectivele Parlamentului? Care e impresia dumneavoastră în acest sens? După cum am spus, uh, e practic ultimul proiect de buget, o să mai fie acel ajustat pentru alegerile de anul viitor, dar sper că veți putea garanta că cetățenii noștri își vor vedea așteptările îndeplinite. Încercăm să, să curățim o reputație destul de afect, negativ afectată în ultimul timp. Acest buget, uh, sperăm, va îmbunătăți imaginea instituțiilor europene. Deci care e senzația noastră în legătură cu relația cu Consiliul? Vom reuși să facem progrese împreună că în ce vin? Mulțumesc, domnule Vioti. Două minute pentru răspuns. Um... Domnule președinte, domnule Vioti, doamnelor și domnilor, pentru Turcia propunem 1,45 miliarde în următorul an ca parte din următoarea tranșă de 3 miliarde. Ca în, la prima tranșă uh, va fi vorba de instrumentul de preaderare și programul pentru ajutor umanitar. Pe aceste două programe ne vom baza. În primul pilon 850 de milioane, în al doilea pilon 600 de milioane. și dacă luăm eventualele 2 miliarde care ar putea fi luate din buget, suma rămasă de 550 de milioane din afara vor fi acoperite în afara anului 2019 și vom ajunge astfel la aceste 2 miliarde. Ne așteptăm ca statele membre să vină cu bani proaspeți de cel puțin un miliard. Însă statele membre spun că nu poate fi vorba de anul 2018, pentru că nu mai vor să se atingă de executarea bugetară 2018. Deci ar uh, urma ca aceste sume să fie alocate pentru 2019-2020. Erasmus Plus, pentru a spune lucrurile clar, am putea crește cu oricât, atâta timp cât numai patru dintr-o uh, generație pot participa, este loc de mai mult. Tocmai de aceea, propunerea noastră este să creștem de la 15 la 30 de milioane, deci să dublăm suma în speranța că Parlamentul și Consiliul nu vor uh, reduce această sumă la negocieri și apoi o mai mică creștere care totuși este supusă la un plafon, deci de 10% la 2,6 miliarde plus 100 de uh, milioane în plus pentru uh, corpul uh, de solidaritate. Uh, negocierile nu vor fi nici mai ușoare, nici mai grele decât anul trecut, dar depinde și de guvernul care va fi ales în țara din care veniți dumneavoastră, domnule raportor. La parole est maintenant à Paul Rubic pour les autres. Mulțumim. Dau cuvântul domnului Rubic pentru celelalte secțiuni. 4 minute întrebări și răspuns. Mulțumesc, mai ales domnului comisar Oettinger și echipei sale. Cred că este o propunere foarte concretă. Mă uit, văd că 0,9, se propune 0,9% din VNB de la nivel, uh, la nivel politic, de la nivel local, regional, național, european, este un uh, buget exemplar. Cu 0,9% uh, um, Europa este cea mai eficientă din punct de vedere al bugetului Uniunea Europeană. Știm că reducerea de personal de 5% a fost efectuată la nivel european. Mi-aș dori și câteva cifre să știu cu cât a fost uh, redus personalul în statele membre. Pentru că, bineînțeles, uh, exemplul Uniunii Europene uh, trebuie să fie aplicat și acasă, în statele membre. Știm că pensiile vor um, avea o creștere de 6,2% și că 2% și va fi un subiect de dezbatere. Propunerea pentru fondul de pensii mi se pare una potrivită însă trebuie văzut în viitor uh, cum uh, va fi rezolvată această problemă. Parlamentul European avea un fond de pensii care însă acum nu mai este alimentat. Este deci uh, um, o discuție ce va trebui dusă pentru toate instituțiile. Eu sunt respect, mm, responsabil pentru celelalte secțiuni. Aș vrea să știu de ce la Serviciul pentru protecția datelor este prevăzută o creștere de 18,51, iar la ombudsman 9%. Însă, Curtea de conturi, pe de altă parte, este la 0,85%. Cred că ar trebui să mai discutăm aceste elemente. Cred că și negocierile privind uh, estimările au fost uh, foarte cuprinzătoare și aș vrea să știu cum a prevăzut uh, Comisia aplicarea acestor uh, uh, propuneri și unde se vor face cele mai mari economii. Acestea sunt elementele esențiale pentru noi. Și la nivel general, costul non-Europei, deci lipsa Europei, cât ar costa, cât ar fi costurile pentru statele membre dacă nu am face toate aceste lucruri la nivel european? Domnul comisar, vă mulțumesc, domnule Rubic. Ați vorbit despre... Președintele, domnule comisar, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule raportor Rubic, ați, dacă comparați uh, Oficiul pentru Protecția Datelor, Ombudsmanul și Curtea de Conturi, trebuie uh, înțeles că uh, Uh, mm, Oficiul pentru Protecția Datelor va avea competențe crescânde acum cu noul Regulament General pentru Protecția Datelor. Tocmai de aceea s-a propus o creștere a fondurilor. Ombudsmanul, am vorbit cu dumnea ei, ea ne-a explicat că numărul cazurilor este în creștere uh, enormă și dacă, nu, dacă se dorește evitarea acumulării dosarelor și întârzierilor, trebuie uh, resurse suplimentare, dar în ambele cazuri e vorba de un post sau două posturi în plus, dar fiind bugete foarte reduse, imediat se ajunge la 10% uh, bugetar. La Curtea de Conturi, uh, cu bugete mult mai mari, câteva posturi suplimentare ajung la 0,8% din buget deci, uh, cred că sumele absolute sunt mai uh, uh, relevante. Curtea de conturi um, are o cantitate de, de sarcini stabilă, însă la Oficiul pentru Protecția Datelor și la Ombudsman a avut loc o creștere a competențelor, numai că după asta nu va mai fi nevoie de creșteri similare. Trecem acum la raportori din umbră, doamna Olmaier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă limitez la doar câteva întrebări pentru că timpul ne presează. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea precisă a proiectului de buget și salut uh, rubricile 1A uh, și faptul că există majorări acolo, dar vom analiza cifrele pentru că cu siguranță există programe, anumite programe la 1A unde Uh, nu reușim să dăm curs tuturor cererilor. Avem cereri excelente, dosare excelente. Chiar am discutat despre asta. Unul primește uh, 98,5 puncte, uh, 98,0, chit că, de fapt, sunt proiecte la fel de bune, dar problema este că nu pot fi promovate în mod egal. E vorba de COSME, e vorba de programele de inovare tehnică, e vorba de programele pentru IMM-uri, unde avem doar 3% sau până la 7% cotă de răspuns. E mare sursă de frustrare pentru cei care își depun dosarele. Și uh, mă bucură faptul că la Frontex și la securitatea frontierelor e prevăzută o, majoritate, o majorare mă scuzați, considerabilă pentru a promova și consolida protecția și uh, frontierele externe, calitatea protecției. Sunt raportor la Comisia Specială TER pentru combaterea terorismului. Am purtat discuții cu uh, ministerele de interne și există uh, cereri făcute către Europol. Europol trebuie să le respingă deoarece uh, este foarte constrâns uh, din cauza lipsei de personal. Deci uh, nu doar Europol își dorește mai mult personal. Mi-am dat seama de asta. V-aș ruga foarte mult să purtăm o discuție mai precisă pe acest subiect. Iar în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, uh, ce se întâmplă cu rațiile pentru subzistență, pentru că aș vrea ca în de refugiați să nu mai este o reducere de 50% acestora și apoi să ne minunăm că oamenii pleacă. Am înțeles cum e în cazul Turciei și la final o rugăminte. Puteți să ne spuneți exact în scris ce anume se finanțează, fiindcă ce din uh, afară nu, s-ar putea să înțeleagă mai greu de ce plătim 8.000 de profesori pentru 3.000 de uh, elevi. Da, spune domnul comisar, pentru cele 3 miliarde la angajamente, sumă epuizată, avem toate proiectele cu toate sumele și veți primi o scrisoare în zilele următoare. O voi trimite domnului președinte cu plățile care sunt respectate. În al doilea rând, domnul Mimița, doamna Mogherini, domnul Han sunt foarte atenți pentru ca mm, condițiile de trai acolo unde există proiecte europene să nu se înrăutățească. Și am vrea să reducem motivele care duc la migrație. În următorul CFM veți vedea că vom discuta exhaustiv despre asta. COSME este un program pentru startup-uri și pentru IMM-uri. Și așa este. Aici putem să utilizăm mijloace mult mai uh, bine și cu sens. Dar uh, avem o problemă. Uh, a fost o mare eroare în CFM-ul de acum, pentru că a fost uh, 1,0 uh, marja fixă. Toată lumea a vrut să meargă pe coeziune și pe politica agricolă comună, de aceea la rubrica 1A s-au făcut reduceri mult prea mari. Și de aceea posibilitățile au fost extrem de reduse aici. Dar putem să tragem învățămintele necesare. Data viitoare mai ales în ceea ce privește COSME, să nu uh, mai facem reduceri atât de mari. E valabil și pentru Digital Europe și alte programe. Să luptăm împreună pentru asta. Eu unul asta intenționez să fac. Mulțumim foarte mult. Uh, are cuvântul Ben Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Oettinger, mulțumim pentru prezentări și pentru explicațiile extrem de bine pregătite cu privire la niște plăți absolut necesare. Am de făcut câteva comentarii și de adresat câteva întrebări. e oricum dezbaterea bugetară, nu e vorba de o întrebare adresată neapărat către dumneavoastră personal. Mă interesează programele și ideile care stau în spatele acestor plăți. În spatele acestora se află niște decizii politice. De exemplu, în ceea ce acordul cu Turcia. În urmă cu vreo doi ani, a fost o măsură de urgență. Și am semnat atunci un acord cu Turcia și am spus că punem bani la dispoziție și a trebuit totul să facem pe repede înainte. Au trecut uh, mai bine de 2 ani de atunci și iată că iarăși avem problema asta. Iarăși trebuie să luăm o decizie pe repede înainte și mă întreb următorul lucru. De ce suntem mereu presați de timp? Răspunsul este poate faptul că e criza migrației ea este în plină desfășurare și în continuare noi am găsit și definit o soluție politică. Asta este o problemă, o problemă ce trebuie să o rezolvăm. Și nu știu dacă prin pârghia bugetului trebuie să facem presiune sau putem face presiune pe statele membre și pe acest Parlament pentru a spune că avem nevoie de un temei puternic în baza căruia să acționăm în așa fel încât să găsim o soluție pe termen lung la acest uh, capitol. O altă problemă este faptul că la nivel bugetar, se discută foarte mult despre consolidarea uh, capacității noastre de uh, a rezista în fața crizelor. Eu acum sunt răcit, de exemplu, și știm că uh, devenim mai puternici doar dacă uh, ne punem în fața forțelor naturii. Dar în acest buget vedem că adesea vrem să ne ținem departe de toți cei care ne ajută să devenim mai rezistenți, cei din mediul privat, de exemplu, din exterior. Oare n-ar trebui să transmitem un mesaj clar că vrem concurență liberă și că vrem ca astfel să ne sporim rezistența? În așa fel încât fiecare să se poată afirma și să poată participa la, cu succesul său la această poveste. Ce părere aveți? M-ar interesa foarte tare opinia dumneavoastră. Domnule comisar, vă rog. Domnule președinte, Eh, domnule eurodeputat. Pentru tranșa a doua am făcut propunerea în februarie, însă demersurile la Consiliu sunt lente. Și aveți dreptate. Întregul subiect legat de vecinătatea europeană e problematic. Cum creăm stabilitate în interiorul și în afara Europei? Cum facem în așa fel încât migrația să fie făcută legal, într-un temei juridic european? Știți că lucrăm uh, pentru o ierarhizare strictă a competențelor. Avem problemele domnului Avramopoulos cu privire la armonizarea dreptului de azil. Ele se află în lucru, la Consiliu nu s-a decis nimic. Pentru Frontex e vorba de 10.000 de uh, angajați pentru frontierele din Bulgaria, Cipru, Malta, Spania, Italia, la nevoie chiar și Polonia. Gândiți-vă la instabilitatea din Ucraina, de exemplu. Vrem să existe eficiență în ceea ce privește activitatea la frontieră. Iar în ceea ce privește returnările, statele membre au uh, succese diferite și vrem să aducem contribuția în următorul CFM și să avem acțiune europeană clar consolidată financiar. Și aici contribuția noastră este foarte importantă. Cu privire la economia de piață și concurența, sunt de acord cu dumneavoastră, dar să ne gândim la următorul aspect. Concurența este globală și există întreprinderi care sunt în concurență cu americanii și asiaticii. Și acolo este o politică industrială extraordinară. Există ajutor financiar fără număr. Și în ceea ce privește evoluțiile din America, vedem că lucrurile încep să se schimbe acum. Dacă este competență uh, pur regională, da, economie de piață și concurență, dar în ceea ce privește, exemplu, mediul internațional cu uh, construcția de avioane, mașini, biotech sau microelectronice, întreprinderea noastră așteaptă un lucru, să avem uh, acorduri europene, joint undertakings, și astfel să sporim concurența acestora în raport cu asiaticii și europenii, mai întâi, deci în plan european. Merci, la parole. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum Gerard Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dați-mi voie să încep cu un compliment. Salut implicarea dumneavoastră personală în acest dosar bugetar și e bine să cooperez cu cineva care într-adevăr e implicat. N-am să intru acum în foarte multe detalii, dar am trei întrebări. Prima, globabil, propunerile noastre merg în direcția cea bună? Răspunsul meu e da. Pentru grupul meu, în general, asta în ciuda faptului că anumite programe nu primesc fondurile necesare, vorbesc de Cosme și de altele, dar în, pe ansamblu, propunerile noastre merg în direcția cea bună. 2. Mijloacele prevăzute de noastre sunt adecvate? Răspunsul e nu. Însă nu puteți să schimbați mare lucru pentru că trebuie să operați și dumneavoastră în cadrul financiar multianual care este limita în interiorul căreia doar putem să alocăm mijloace. O chestiune prin plățile. Am văzut că sporirea plăților începe să fie serioasă. Considerați că sarcina de plată care va reveni în următorul cadru financiar multianual nu va fi excesivă, cum a fost cazul în 2014-2015 cu cadrul financiar multianual anterior. Și apoi o întrebare care mă preocupă foarte mult. Pentru migrație vorbiți de 157 de milioane credite pentru Grecia. 177 de milioane. Însă nu văd nimic pentru Italia. Și trebuie să ne gândim puțin și la Italia. M-am uitat la ultimul eurobarometru, Italia e singura țară în care majoritatea cetățenilor consideră că nu au beneficiat de pe urma apartenței la Uniunea Europeană. E singura țară, și inclusiv Regatul Unit, majoritatea oamenilor spun că țara a avut de câștigat de pe urma apartenței la Uniunea Europeană. Italienii, pe de altă parte, majoritar spun nu. Ce o să facem? Asta va fi o problemă politică. Am văzut Brexit-ul, nu mai vrem un experiență similară. Domnule comisar, aveți cuvântul. In Sachen Italien haben wir... În ceea ce privește Italia, am uh, prevăzut o serie de ajutoare financiare pe numeroase subiecte. Protecție în caz de catastrofă, la cutremur, uh, la daune în anumite regiuni, daune considerabile mm, în Italia dar și pentru ruta mediteraneană și tot ceea ce au făcut uh, italienii. Am oferit uh, sprijin în acest sens și îl continuăm. Deci, uh, și asta ne-a confirmat și guvernul italian. Totuși, atunci când există ajutorul, tendința este să-l accepti, dar apoi să arăți cu degetul înspre Bruxelles pentru tot ce merge prost. Ralurile. La sfârșitul lui 2017, suma pentru raluri este de era de 200 miliarde de, 256,7 miliarde de euro. Și vrem ca anul acesta să epuizăm această sumă în așa fel încât să nu avem o majorare a ralurilor. Există un risc și nu putem să facem uh, plăți uh, pripindu-ne. Totul depinde foarte tare de felul în care uh, decur negocierile pentru viitorul CFM. Vom avea o decizie deja la primăvară cu privire la plăți și angajamente pentru 2021? Dacă da, va fi mai ușor decât să lăsăm uh, lucrurile să meargă într-o etapă prelungită a nesiguranței. În octombrie-noiembrie vom uh, dezbate intens uh, cadrul bugetar și vom vedea în ce măsură evoluează ralurile pentru 2018 în, cele, uh, în, în primele trei pătrimi. Mulțumesc! Mulțumim, Mulțumim foarte mult! Are cuvântul Aliat Nidia. Mulțumesc foarte mult. N-am să repet ce am mai spus colegii, vreau să vă mulțumesc și eu pentru prezentarea noastră, însă bugetul cred că e bun doar dacă punerea în aplicare e bună, pe plan strategic. Și aici există un lucru care mă îngrijorează, accesibilitatea. Am văzut asta în cazul IMM-urilor. Vrem mai mult sprijin pentru IMM-uri, evident. Însă întotdeauna sunt portițe pe care, de care IMM-urile se pot folosi și sunt și alte programe. O să vă dau un exemplu rapid. Avem un program foarte bun în Irlanda, doar 13 milioane în ianuarie anul trecut, însă e un pro- program de 256 de milioane. Deci vedeți pe șapte ani cât de puțin am utilizat din aceste fonduri și cum putem îmbunătăți situația, cum putem crește accesibilitatea pentru cetățeni, pentru că aceștia se simt foarte departe de Uniunea uh, Europeană. Trebuie să simplificăm procedurile. La fel și Erasmus Plus. Doar studenții bogați își permit. Cei săraci trebuie să contracteze împrumuturi bancare și sigur nu pot să facă acest lucru. E, există o inegalitate, există o toxicitate sistemică pe care va trebui să o eliminăm și să ne uităm la cum sunt puse în aplicare bugetele mai ales. Și apoi ați putea să clarificați cum programul de apărare și dezvoltare industrială europeană va fi pus pe picioare întrucât s-au depășit marjele disponibile. Vă mulțumesc. Monsieur, monsieur comisar. Domnule comisar, vă rog. Eh, Domnule președinte, stimată doamnă eurodeputat, Da, așa este. Numeroase programe nu sunt utilizate pe deplin, fiindcă uh, sunt prea complicate condițiile de participare. Și tocmai de aceea am uh, revenit la nivel de regulament omnibus și am prevăzut acolo simplificări masive, ne-am luptat pentru ele, iar în următorul CFM vom avea un cod unic de norme, Single Rulebook, în baza căruia mm, mai ales IMM-urile vor putea participa ele se tem foarte tare de toate aceste împovărări birocratice. La Parlament s-a discutat despre abuzul de programe bugetare. Asta a jucat un rol. Cu cât sunt mai ușoare regulile, mai simplificate, cu atât uh, abuzul este facilitat, iar rata erorilor joacă un rol important la Consiliu și la Curtea de Conturi. Știți, uh, la Comisia Cont de Control Bugetar, sora comisia soră uh, a Comisiei pentru Buget, au existat eurodeputați care nu au prea fost de acord cu simplificarea, fiindcă voiau uh, tot felul de formulare, de înregistrare, de intrare, cu controle, în așa fel încât să poată verifica fiecare flux financiar. Noi am găsit însă un echilibru și cred că va fi deja mai ușor să accesez programe europene. Uh, acordul de ieri dintre Consiliu și Parlament despre care mi-a vorbit colega mea Biencovska în această dimineață, prevede ca în loc de 50-50 între sume, bani proaspete și uh, transferuri, să existe 60% transferuri și 40% fresh money. Sau, ba nu, invers se corectează uh, comisarul. Veți primi toată această propunere în zilele următoare și pot să vă spun că această modificare cu 10% de la 50-50 la 60-40 este importantă, fiindcă se schimbă marja de manevră pe care o avem. E vorba cumva de vreo 60 de milioane de euro, nu va fi o problemă asta pentru noi și uh, veți, veți uh, primi toate aceste modificări uh, imediat. Mulțumim, domnule comisar. Domnul Tarrant. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea întrebărilor pe care le aveam uh, au fost deja, uh, au fost deja adresate de colegi, așa că nu mai trebuie să le repet. Sigur, n-aș fi membru al grupului versilor dacă nu m-aș plânge că nu se alocă suficient pentru politice de combatere a uh, schimbărilor de climă, însă apreciez că în ansamblu ați crescut sumele alocate. În legătură cu Turcia, dacă faceți o propunere de uh, rectificare bugetară pentru Consiliu și Parlamentul sprijină inițiativa Comisiei în relația cu Consiliul, dacă se face o astfel de propunere. Și întrebarea, ați putea să le spuneți acești membrilor uh, Comisiei noastre dacă vi se pare o tactică înțeleaptă din partea Parlamentului să susține bugetul OSTATEC uh, corelându-l cu propunerea pentru cadrul financiar multianual și invers. Am făcut asta odată. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule deputat, amendamentul uh, bugetul rectificativ 3 pentru 2018 a fost adoptat astăzi se referă la acordul uh, cu Turcia și fondurile pentru 2018 în uh, totalitate de 500 de milioane de euro. În următoarele ore veți uh, primi această propunere. Bineînțeles că vedem legătura între CFM și bugetele anuale. Și aveți mai multă experiență decât mine, pentru că și la ultimul CFM um, și, deci și la ultimul CFM, bugetul pentru 2014 s-a negociat împreună cu întregul cadru financiar multi, multianual 2014-2020, iar președintele de pe atunci al Parlamentului, domnul Schulz, a jucat un rol esențial atunci. Eu aș uh, saluta, aș prefera ca bugetul uh, do, pentru 2019 să fie adoptat uh, până în noiembrie 2018, în interesul tuturor celor care au nevoie de claritate pentru programele pentru anul următor pentru dacă am putea adopta CFM-ul până în martie 2019 ar fi ideal, independent de negocierile pentru bugetul 2019. Pentru că asta ar permite autorităților locale, agricultorilor și așa mai departe să aibă claritate pentru uh, perioada uh, după 2090, să nu, 2019, mă scuzați. Deci să nu repetăm ce s-a întâmplat uh, în 2014. Deci noiembrie 2018 bugetul 2019, martie 2019 uh, cadrul financiar multianual. În mai anul viitor Comisia va face propunerea pentru bugetul 2020 și dumneavoastră veți decide dacă uh, va adopta Um, decizia Parlament și uh, următorul Parlament și dumneavoastră veți decide dacă va fi acest Parlament care va adopta o decizie înainte de vacanța de vară sau Parlamentul următor uh, când își va prelua funcțiile. Mulțumesc, e dau acum cuvântul domnului Sigfrid Mureșan, raportor pentru bugetul pentru 2018. Dânsul ne va vorbi despre al treilea proiect de buget rectificativ, facilitatea bugetară pentru primirea refugiaților sirieni în Turcia. Intervenție scurtă pentru că o să ne reîntrunim în Comisia Bugete și o să vă revedem acolo, mai ales acum că ați spus că veți veni la noi cât de des posibil. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, e o plăcere să vă vedem încă o dată în Comisia noastră, foarte rapid din partea mea. Odată, acest proiect rectificativ se referă la facilitatea pentru uh, refugiații în Turcia. Este una dintre cele mai importante, unul dintre cele mai importante elemente pe care le vom adopta acest an și de aceea e nevoie de transparență. Înțeleg că proiectul de buget rectificativ a fost adoptat în colegiu astăzi. Aș dori dacă, să, dacă se poate să-mi confirmați acest lucru și în al doilea rând, am văzut cum va fi finanțată facilitatea pentru refugiați în 2019 și l-aș ruga pe domnul comisar dacă ar putea să ne spună care ar fi propunerea de finanțare pentru 2018 ca noi să putem să începem activitatea la noi în Parlament. Poziția Parlamentului este bine cunoscută. În primul rând dorim resurse proaspete. În al doilea rând Salutăm propunerea inițială a Comisiei, un miliard de la buget și două miliarde de la statele membre, însă întrebarea pentru domnul comisar este următoarea. De ce v-ați răzgândit? Propunerea inițială era, a fost mult mai bine primită de noi decât poziția Consiliului. A fost presiune politică de la Consiliu sau au apărut noi elemente vis-a-vis -vis de bugetul european. Și o ultimă observație scurtă, ceea ce privește calendarul. Noi suntem gata să discutăm facilitatea pentru refugiații din Turcia din octombrie anul trecut. Așa că dacă e nevoie de presiune politică, la Consiliu e nevoie de presiune politică, nu la Parlament. Parlamentul e dispus să lucreze rapid, știm că e nevoie de previzibilitate în teren, am fost în Turcia, în Iordania, în Liban și în Tunisia în ultimii doi ani, după cum a spus și domnul comisar, e nevoie de previzibilitate, întârzierile însă nu sunt cauzate de Parlament, ci de Consiliu și nu o să acceptăm să dăm Consiliului tot timpul pe care își doresc, după care presiunea va fi pe noi și nouă ni se va spune că acum repede, repede trebuie să adoptăm. Astea ar fi întrebările deocamdată și apoi, sigur, mai târziu, domnule președinte, împreună cu colegii, cu grupurile politice, vom elabora o poziție proprie. Domnule comisar, vă spunem că suntem gata din toamnă, pentru că ne întrebăm de sinceritatea proiectului de buget pentru 2018, pentru că nu ținea eh, cont de facilitatea bugetară pentru primirea refugiaților sirieni în Turcia. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule deputat, nu a ați fost poate prezent când am vorbit uh, deja despre asta. Poate voi repeta lucrurile parțial. Într-adevăr, proiectul rectificativ 3 a fost adoptat astăzi la reuniunea um, Comisiei și acesta se referă la facilitatea Turcia, uh, UE-Turcia. Și acesta um, a prevăzut, um, urmează să prevadă 550 de milioane, 500 de milioane sunt fonduri noi și 50 de milioane um, sunt uh, prevăzute pentru ajutorul umanitar prin earmarking. Acest uh, buget rectificativ vă va fi trimis în următoarele uh, ore și vor fi puse pe masa uh, Consiliului. Eu mă văd acum ca un fel de poștaș, mesager, care trebuie să transmită Consiliului criticile dumneavoastră, dar eu nu fac parte din Consiliu, numai parțial mă văd responsabil pentru Consiliu, eu sunt de la Comisie. Asta, ce înseamnă că mă simt parțial responsabil? Voi vorbi uh, cu fiecare ministru uh, de finanțe cu care mă, mă întâlnesc pentru a le spune că Parlamentul critică și nu pe nedrept uh, Um, această, aceste prevederi. Avem, am venit cu o propunere din februarie și iată-ne în mai, uh, încă n-am primit un răspuns. Sperăm ca Italia să își uh, ridice rezerva, orice se va întâmpla în această țară în următoarele ore sau zile, și atunci vom putea discuta despre, vom putea um, începe negocierile este clar că uh, Consiliul nu a fost uh, dispus în mod categoric să vină cu 2 miliarde noi fonduri. Uh, șapte state membre, mari state membre, Germania, Franța, dar și altele, ne-au solicitat în primăvară să venim cu toate cele 3 miliarde din bugetul european. Și a fost nevoie de mari eforturi pentru a obține cel puțin un miliard pentru un, în vederea unui eventual compromis. Dacă acceptați acest lucru, asta depinde de dumneavoastră. Nu vreau uh, eu să anticipez uh, decizia dumneavoastră, însă pentru noi ce este important este să uh, ajungem la o decizie cât se poate de repede în interesul oamenilor și elevilor din Turcia. Bien, nous arrivons foarte bine, iată am ajuns la finele acestei audieri și prezentări, domnule comisar. Trebuie, trebuia să plecați acum 10 minute. Din păcate, stimați colegi, nu mai pot să dau cuvântul celorlalți dintre dumneavoastră care au dorit să intervină. Am să vă spun, stimați colegi, că proiectul de buget pentru 2019 și proiectul de buget rectificativ numărul 3 pe 2018 uh, v-au fost trimise prin e-mail cu toții veți putea consulta în detaliu aceste documente. Dorim uh, foarte mult să definitivăm cadrul financiar multianual uh, până în martie 2019, însă cu mai bine de 200 de miliarde care rămân de lichidat, nu credeți, domnule comisar, că dacă operațiunile demarează la 1 ianuarie pentru viitorul cadru financiar multianual, Comisia va avea ceva probleme de trezorerie pentru a face descărcarea de gestiune pentru cadrul anterior. În următoarele săptămâni o să ne puteți trimite niște estimări privind calendarul trezoreriei, care putea să decurgă din angajarea imediată a noului cadru financiar multianual și descărcarea de gestiune și lichidarea pe, pe perioada anterioară. Dacă ne-ați putea trimite un astfel de calendar, ne-ar prinde foarte bine. Cu acestea vă mulțumim foarte mult că ați venit alături de noi înainte de a vorbi presei. Ședința din 4 iunie este anulată, stimați colegi. Știu că sunteți foarte dezamăgiți. Următoarea ședință în data de 18 și uh, apoi a doua ședință în 19. 18-19 iunie. Ședința este închisă. Mulțumesc pentru participare.